liebe Kolleginnen und Kollegen. Stimate colege, stimați colegi, vă propun să începem punctual. Înainte de a trece la ordinea de zi, Silvia Costa a dorit să intervină. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să spun câteva cuvinte foarte pe scurt. cu câțiva ani în urmă, studenți Erasmus au avut un accident teribil în Spania în timpul uh, unei uh, călătorii la Valencia. Veronica, Giulia, Cristina, Puan An, di tante generazionalità, sette italiane au fost studenți de multe naționalități, și italieni, și germani, și români, francezi, dar și studenți din Uzbekistan. Și în sală sunt câțiva prieteni ai victimelor. Noi păstrăm legătura cu familiile victimelor și uh, ne-am dorit să existe un proces care să se finalizeze cât mai curând, pentru că de doi ani uh, se derulează ancheta și încă nu s-a ajuns la um, despăgubiri pentru familii. În Comisia PETI a existat o petiție din partea unui student tânăr care a avut o solicitare foarte corectă. Trebuie să existe niște reguli uh, pentru asigurări ale uh, turiștilor în Europa și uh, trebuie să fie valabil și pentru studenții Erasmus. De aceea, Comisia dorește să adreseze o Comisia PETI, o întrebare Comisiei. A fost uh, o excursie a studenților Erasmus, vor exista și programe viitoare și trebuie să existe o siguranță uh, în legătură cu deplasarea acestor tineri. Asta doream să menționez. Mulțumesc foarte mult, Silvia, că ne-ai amintit de acest accident teribil și uh, ai uh, arătat și care ar trebui să fie concluziile pentru noi pentru viitor. Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la voturi. În această dimineață supunem la vot un aviz și un proiect de rezoluție. Începem cu avizul pe marginea unui raport de inițiativă, cel de-al șaptelea raport al Comisiei privind consolidarea uh, coeziunii economice și sociale în Uniunea Europeană. Raportorul nostru a fost domnul Diaconu. Domnule Diaconu, doriți să mai interveniți înainte de vot? Nu. Atunci putem trece la voturi și încep cu amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament oral 1 la amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 7. Pentru,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 Amendamentul 31, partea a doua, s-a deschis votul. Geschlossen. Mit 15. S-a închis 15 pentru 9 împotrivă. Se adoptă. trotzdem mit 15 zu 9 angenommen, dass Bun. Dar chiar dacă Marie Terez ar fi votat, rezultatul votului nu se modifică. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 19 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Amendamentul 19 s-a deschis votul. Nu, nu funcționează aparatul. Nouăsprezece. Bine, acum se pare că merge. S-a închis votul. 15 împotrivă, 11 pentru se respinge. Amendamentul 22 părți, prima parte pentru, împotrivă. Abțineri se respinge partea a doua pentru, împotrivă abțineri se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 26 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 28 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 32, două părți, prima parte, pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, aș vrea să verific, cred că se respinge, dar e mai sigur să verificăm. S-a deschis votul, s-a închis. 15 împotrivă, 11 pentru, se respinge. Amendamentul 30 pentru, împotrivă. Abțineri, Cred că se respinge, dar e mai bine să verificăm. Votul a fost destul de strâns. S-a închis votul. 16 împotrivă, 11 pentru se respinge. Amendamentul 33 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm, cred că se respinge. E mai bine să verificăm. Probabil aceeași majoritate împotrivă. 16 împotrivă. Se respinge. 34 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 37 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 38 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament oral 2 la amendamentul 42 pentru,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 și sperăm ca și comisia competentă în fond să țină seama de avizul nostru. Trecem acum la propunerea de rezoluție în legătură cu o solicitare de răspuns oral. Este vorba de transpunerea în practică a procesului de la Bolonia, starea de fapt și punctul de plecare va fi conferința care va avea loc în luna mai, conferință la nivel ministerial uh, pentru procesul de la Bolonia se va desfășura la Paris și în acest context voi ruga pe toți coordonatorii să uh, ia legătura cu președinții de grupuri politice, pentru că în ședința COP săptămâna trecută nu s-a luat nicio decizie asupra unei întrebări orale și asupra unei rezoluții lucrurile par a fi blocate din acest punct de vedere. Este important ca președinții uh, de grupuri să înțeleagă că va trebui să avem acest punct de vedere în luna aprilie. Mai târziu nu mai are rost pentru că va fi după ce conferința se va fi desfășurat. De aceea, vă rog, luați legătura cu președinții grupurilor politice pentru a îi convinge despre importanța acestei rezoluții, pentru ca în următoarea ședință plenară să putem să o adoptăm. Ar fi păcate tot efortul nostru dacă nu va intra pe ordinea de zi a plenarei. Cred că putem trece acum la voturi și începem cu compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4 putem verifica. S-a deschis votul pentru 24. Amendamentul 24. S-a închis votul. 14 împotrivă 11 pentru se respinge. Compromisul 4 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Trem la amendamentul 27 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem mai departe la amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Amendamentul 30. S-a închis votul. 14 împotrivă 12 pentru se respinge. Amendamentul 31 pentru împotrivă abțineri cred că avem același rezultat de vot. Verificăm amendamentul 31. S-a închis. 13 pentru 12 împotrivă. E bine că am verificat. Se adoptă. 32 pentru Împotrivă. Abțineri se adoptă. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Mai departe 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge, dar putem verifica. S-a deschis votul. S-a închis.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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Aș vrea să verificăm. Amendamentul 7 s-a deschis votul. S-a închis votul. 13 la 13. Se respinge. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri nu a fost concludent, nu toate mâinile au fost ridicate. Clar, verificăm amendamentul 11. S-a închis votul. 18 pentru, 7 împotrivă. Se adoptă, dar vă rog să indicați clar intenția de vot. Compromisul 2. Pentru, împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri. Aș vrea să verific amendamentul 17. S-a închis votul. 12 voturi pentru, 11 împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Au fost multe abțineri. Amendamentul 18. S-a închis votul. 15 pentru 7 împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și votul final, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. 23 de voturi pentru un vot împotrivă se adoptă. Mulțumesc foarte mult și sperăm ca în următoarea ședință plenară să putem supune la vot. Am încheiat aici sesiunea de voturi și trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi. Dacă cineva trebuie să părăsească sala, îi rog să o facă în liniște. Deci, cât mai repede și cât mai liniștit. Wir kommen jetzt zur Prüfung des Entwurfs eines Berichts Gleichstellung. Trecem la un uh, raport privind regimul lingvistic în era digitală. Darf ich um ein bisschen Ruhe bitten? Vă rog frumos să păstrați liniștea. verificăm proiectul de raport de inițiativă privind regimul de egalitate lingvistică în era digitală. Raportoare este colega noastră Jill Evans. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 10 aprilie, ora 14. Mai avem ceva timp. Pe data de 16 mai vom vota pe marginea acestui raport de inițiativă. Doamna Evans, aveți cuvântul pentru a ne prezenta raportul. Thank you very much, Chair. Um, first of all, I'd like to... Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc uh, sfătuitorilor mei politici și experților care m-au ajutat foarte mult pe acest domeniu, de asemenea și secretariatului pentru toată munca depusă pe marginea raportului până acum. Sunt nerăbdătoare să colaborez cu raportorii din umbră în uh, stadiile ulterioare. Din nefericire, a durat aproape șapte luni să avem o decizie în ce privește împărțirea competențelor între CULT și între acest raport. Așadar, N-am avut decât două săptămâni la dispoziție ca să redactez raportul, dintre care una fusese o săptămână verde, ceea ce înseamnă că n-am putut să implic pe raportorii din umbră atât de mult pe cât aș fi vrut în procesul de redactare, dar totuși sunt nerăbdătoare să colaborez îndeaproape cu ei din acest moment uh, încolo. Ideea acestui raport a venit dintr-un studiu excelent făcut de STOA în martie anul trecut și care a subliniat problemele pe care le creează barierele lingvistice în Uniunea Europeană pentru mobilitatea angajaților, pentru comerțul uh, transfrontalier electronic, pentru comerț și în general și pentru alte domenii, dar de asemenea a subliniat că avansurile tehnologice creează probleme pentru uh, vorbitori, mai ales în, uh, în limbile vorbite, dar în același timp ei ar putea să beneficieze cel mai, beneficieze cel mai mult de uh, evoluțiile pozitive. Așadar, tehnologiile lingvistice ar putea ajuta la depășirea barierelor lingvistice. Așadar, după ce ne-am uitat la, după ce am examinat acest raport, vreau să luăm aceste idei și uh, din experiența mea personală în, uh, în țara Galilor, unde avem o limbă minoritară, uh, limba uh, galeză, care este folosită în toate domeniile, dar în era digitală, limbile minoritare, cum este și limba mea, nu reușesc să le facă o concurență limbilor vorbite în cea mai mare parte online și, în primul rând, englezei. Oamenii petrec uh, atât de mult timp într-un mediu digital complet englezesc și noile tehnologii Siri, Alexa schimbă modul în care ne ducem viețile, dar ele nu sunt disponibile în limbile minoritare. Și nu e o problemă doar cu aceste limbi minore, minoritare, pentru că uh, e o problemă pe care au multe limbi europene. Minoritizare digitală a fost numită această situație, în care o majoritate a limbilor reale în lumea reală, așadar, pot deveni limbi minoritare online. Uh, raportul arată că limbi oficiale, cum ar fi estona, letona, lituana, lituaniana, au aceeași, același nivel de susținere uh, din partea tehnologiei uh, ca și limbi cum ar fi galeza sau limba basca. Engleza este cea mai vorbită limbă online, în mare parte uh, din cauza influenței a actorilor americani în domeniu, dar 60% din populația mondială nici nu vorbește, nici nu folosește engleza și există o mare disparitate între țări. În Ungaria, Spania, Portugalia și Bulgaria, de exemplu, mai puțin de 20% din populație vorbesc limba engleză. Deci nu e vorba doar de limbi minoritare, ne afectează pe toți. Așadar, raportul meu examinează modul în care politicile uh, europene pot uh, influența această situație dezvoltând tehnologii uh, în limbi mai mici. Și e important să nu considerăm tehnologia o amenințare, un pericol, ci o, un, un instrument cu care putem uh, aborda această chestiune. Raportul este împărțit în cinci părți. Mai întâi examinez obstacolele în calea egalității lingvistice în era digitală și diferența între limbile cu resurse mari și limbile cu resurse mai mici, care, diferența care crește. Apoi, există o sugestie de îmbunătățire a cadrului instituțional pentru oferirea de tehnologie lingvistică, inclusiv a alocarea multilingvismului portofoliului unui comisar, pentru că mi se pare un lucru important dacă vrem să îmbunătățim modul în care Uniunea Europeană reacționează față de problemele uh, multilingvismului. În al treilea rând, sunt recomandări pentru politici de cercetare, cum ar fi stabilirea unui program pe termen lung pentru finanțarea cercetării și dezvoltării și inovării, crearea unui, unei platforme europene a tehnologiilor lingvistice unde să putem obține informații, să aducem la altă experții în domeniu și uh, proiectul privind diversitatea lingvistică digitală. Acest proiect este dominat în acest moment de actori non-europeni și trebuie să schimbăm această situație pentru că Comisia ar putea fi un deschizător de drumuri în ce privește politicile de cercetare în acest domeniu. Apoi există recomandări pentru politicile educaționale. Trebuie să ne asigurăm că următoarea generație de europeni poate avea inițiativa în acest domeniu al tehnologiilor lingvistice și uh, înțelegerea și abilitatea lor de a folosi aceste uh, tehnologii uh, se manifestă cât mai repede. Și în fine sunt recomandări pentru companiile publice și instituțiile, uh, companiile private și instituțiile publice în legătură cu acest subiect, cum pot câștiga companiile private din a avea prevederi mai uh, generoase și instrumente cum ar fi tracerea automată, recunoașterea vorbirii, chestiuni care ar facilita comerțul transfrontalier și ar îmbunătăți piața unică digitală, care în acest moment este atât de fragmentată. Așadar, la nivel european și la nivel de state membre, dar și la nivelul regiunilor, putem folosi tehnologiile pentru a reduce inegalitatea lingvistică. Așadar, avem de-a face cu aproximativ 80 de limbi diferite în Europa și inegalitatea lingvistică este o problemă reală, dar cu politicile uh, corecte putem dezvolta aceste instrumente și putem folosi multilingvismul în avantajul nostru al tuturor. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și trecem acum la raportorii din umbră, cărora le voi da cuvântul pe rând pentru cel mult câte trei minute și începem cu domnul Sodargas. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much, Chair. Uh, and, uh... I, I would like to, to, to begin with to, to congratulate the uh, rapporteur for preparing, as, as she told the Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Terms. Mulțumesc raportorului uh, pentru prezentarea făcută într-un interval scurt de timp. E un raport foarte bun și sunt nerăbdător să colaborăm și să ne îmbunătățim și mai mult. Dar aș vrea să subliniez că acele obstacole, acele probleme, discuțiile dintre comisiile ITRE și Comisia ITRE și Comisia de Cultură, nu e o chestiune accidentală, ci a fost o discuție de substanță, pentru că uh, acest subiect se împarte între tehnologie, cercetare și cultură și întotdeauna uh, asta creează dificultăți. Deci cred că Trebuie să fim foarte preocupați de subiect și să uh, lucrăm uh, intens asupra lui. Nu o să intru în uh, detaliile raportului care au fost acoperite suficient. Susțin toate punctele prezentate de raportor astăzi, dar aș vrea să reamintesc faptul că acest raport nu vine din Neant, ci este o inițiativă de jos în sus. Ca să vă dau un exemplu, în 2012, organizația Umbrella pentru tehnologiile lingvistice Metanet a făcut o cercetare cuprinzătoare și o analiză a situației tehnologiilor lingvistice și a diferenței între, engleze, dintre limba engleză și uh, limbile altor țări mai mari sau mai mici, unele mai mult folosite sau mai puțin folosite și s-a constatat că există o diferență enormă. Asta era situația în 2012 și uh, au mai trecut 5 ani deja și vedem că această diferență nu face decât să crească. Asta e ideea. Așadar, împreună cu raportoarea am uh, avut această inițiativă de a cere acest studiu și acest studiu e foarte important uh, și e foarte important că această inițiativă are loc. Și uh, cu susținerea STOA s-a pregătit acest studiu. Pentru prima dată, probabil, datorită acestui studiu s-a creat o decizie politică, s-a formulat o decizie politică și anume că există nevoie de acțiune la nivel european pe acest subiect și uh, studiul a fost pregătit de uh, oameni de știință spanioli, s-a făcut o analiză foarte bună, foarte completă și cred că acest raport reflectă uh, concluziile studiului. Trebuie să, cum spuneam, să continuăm să lucrăm pe acest subiect. Îi doresc succes raportoarei. Cred că Parlamentul uh, își va Uh, exprima uh, poziția corectă. Mulțumesc foarte mult! Vielen herzlichen Dank! Mulțumesc foarte mult! Îi dau cuvântul acum Ianei Tum. Uh, Mulțumesc, Doamnă președinte, mulțumesc raportorului pentru munca depusă și vreau să vă împărtășesc câteva idei pe subiect. În uh, era digitalizării ne schimbăm atitudinea față de utilizarea limbilor. Acum 200 de ani, diversitatea lingvistică europeană a fost supusă unui tratament dur. Guvernele naționale au hotărât să susțină o limbă sau două, limbile minoritare au fost eradicate sau au murit de moarte bună, existau niște motive pentru această uh, politică. Uh, problema furnizării de servicii în limbile militare a fost uh, extrem de acută, în special în domeniul educației. Limba națională a fost considerată un instrument uh, comun unic de comunicare care să creeze un sentiment de unitate națională dacă o persoană nu înțelegea ordinele în armată sau nu-și putea îndeplini, uh, nu-și putea completa declarația de impozit, asta era o mare problemă. Digitalizarea serviciilor permite utilizarea multor limbi uh, cu costuri foarte mici. Să vă dau un exemplu. În țara mea, Estonia, Uh, se știe că există o, nu există, uh, există o uh, politică lingvistică coerentă și avem și o susținere mare a e-government. 60% dintre impozite se depun electronic și nu doar în limba estoniană, ci și în engleză și rusă, cele mai folosite limbi. Asta nu a complicat uh, munca funcționarilor, pentru că până la urmă aceștia folosesc numai uh, documente în estonă care sunt traduse prin uh, tehnologie digitală. Vorbim însă aici despre extinție digitală a unor limbi și asta e o chestiune serioasă. Dacă o limbă nu e folosită în IT, nu are nicio șansă pentru viitor. Europa este atât de mândră de diversitatea sa lingvistică. Trebuie să oferim compensație limbilor uh, minoritare pentru uh, Uh, lucrurile rele care s-au făcut împotriva lor, ci digitalizarea ne oferă o oportunitate unică de a face acest lucru. Aș vrea să mai spun o propoziție. Trebuie să fim uh, realiști. Nu vom reuși niciodată să eliminăm complet diferența între engleză și alte limbi. Este un termen uh, pe care englezii nu-l uh, agrează, dar limba engleză este o limbă killer, o limbă ucigașă. Structural vorbim și nu o să poată fi niciodată pe același nivel cu, engle- cu polona sau letona sau estonia. Yeah. Clau, ich fürchte, das ist wahr. Äh, mă tem foarte mult că ai dreptate. Îți mulțumesc foarte mult, Iana Tum. Doamna Niriada. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Sunt de acord cu antevorbitoarea. Sunt de acord că limba engleză este limbă ucigașă și iată, toți folosim această limbă engleză, deși avem uh, limbi uh, naționale și am, put, am putea să le folosim în această comisie, dar mulțumesc uh, raportoare și tuturor celor implicați în redactarea acestui text Momentul acestui raport este foarte important pentru că uh, situația se schimbă. Unul dintre cele mai evidente exemple este dat de tehnologia pe care trebuie să o îmbrățișăm, fie că le place, fie că nu, pentru că ea nu, se va, nu va dispărea. Raportul încearcă să abordeze unul dintre cele mai mari exemple de inegalitate în Europa astăzi, și anume inegalitatea lingvistică. Problemele cu care se confruntă vorbitorii unor limbi mai puțin folosite este absolut inacceptabilă pentru secolul 21. Sunt limbi minoritare uh, folosite peste tot, de la Sami în Finlanda și Suedia până la uh, Gaelic în uh, Irlanda. În total, dacă îi luăm și adunăm, sunt 10% din populația europeană și este de, trebuia de mult să facem un raport în legătură cu această situație. Sigur că avansul tehnologic este binevenit, dar nu trebuie să fie o amenințare la, uh, asupra limbilor minoritare. Ci, uh, platforma digitală trebuie să susțină folosirea acestor limbi. Deci susțin acest raport uh, uh, al Comisiei și solicitarea de a aloca multilingvismul la portofoliul unui comisar. Eu aș merge și mai departe și aș spune că ar trebui să se creeze un birou independent uh, de către instituții europene și funcția acestuia ar fi să acționeze ca un ombudsman al multilingvismului ca să se asigure că Uniunea Europeană uh, susține egalitatea culturală și lingvistică și cred că există domeniu de aplicare pentru activitatea acestuia. Sunt atât de multe chestiuni uh, cu care s-ar ocupa încât mi se pare absolut uh, rațional să creăm un astfel de birou. Și aș vrea să subliniez uh, modul în care noi tratăm în acest Parlament diversitatea lingvistică. După cum știți, avem 23 de limbi oficiale în această instituție, dar din cauza faptului că eu, de exemplu, nu pot vorbi limba maternă, care este una dintre cele 23 de limbi oficiale, asta arată că încă mai avem uh, cale lungă până la respectarea diversității culturale și lingvistice. Deci sunt nerăbdătare să am uh, discuții suplimentare cu noastră pe acest raport. Vă mulțumesc foarte mult, spune vorbitoarea în limba irlandeză. Herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult. Trecem la alte luări de cuvânt și îi rog pe toți să se rezume la câte două minute. Zabine Ferhain va fi prima. Mulțumesc foarte mult. Doresc și eu să subliniez câteva idei menționate deja de antevorbitori. Sigur, engleza este un fel de lingua franca pentru știință, pentru universul digital. Este uh, o realitate uh, pe care nu putem noi să o schimbăm dacă ne propunem să luăm măsuri. Pentru că nu putem decide nici măcar în Europa care să fie limba care să se impună ca principală limbă utilizată la conferințele internaționale. Tocmai Tehnologia însă permite ca limbile celelalte din Europa să poată fi promovate pe un picior de egalitate. Există multe posibilități uh, tehnologice, mult mai simple decât în trecut, pentru uh, a putea să ne folosim de un vocabular în limba maternă și care să poată promova și limbile minorităților naționale. Trebuie să vedem noi unde este posibil să se facă uz de această evoluție tehnologică pentru a aduce limbile pe picior de egalitate în ce privește utilizarea lor. Asupra acestui aspect trebuie să fim atenți. Mulțumesc, Silvia Costa. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest raport foarte interesant și important. Cred că vom avea cu toți un rol de jucat în uh, a-l îmbunătăți și doresc să fac câteva observații. Trebuie să găsim un echilibru între această lingua franca, engleza, care și sărăcia lingvistică, deoarece din ce privește pluralitatea lingvistică ne confruntăm cu o sărăcie lingvistică. Trebuie astfel să subliniem ce este multilingvismul și anume unul din pilonii pluralității culturale, aspect care are importanța sa în Europa. În acest fel, doresc să spun că susțin cele spuse în propunere, cum ar fi o mai bună aplicare a tehnologiei și a limbilor folosite. Avem la dispoziție acest fel de tehnologie de mai bine de 30 de ani. Deci trebuie, am ajuns deja la etapa programării. Dacă analizăm un pic ce se întâmplă pe internet acum, avem acces la nenumărate resurse care pot fi accesate în diferite limbi. Mă gândesc acum și la recunoașterea vocală, care este posibilă în mai multe limbi. Deci putem să avem o abordare transversală, ceea ce încurajez Comisia trebuie să încercăm să sprijinim multilingvismul și prin accesul la tehnologie. Este important de asemenea să ne axăm pe a include studierea limbilor străine în planul de învățământ, inclusiv la, universități, la nivelul universitar, pentru a avea mai multe posibilități legate de multilingvism și de tehnologii Cred că aveți dreptate când vă referiți la limba folosită pentru tehnologie în comisie și că, într-adevăr, comisia are de lucrat asupra acestui aspect. Și să ne concentrăm și pe resursele lingvistice, care au fost subliniate foarte bine în raportul lui Gelevers. Mulțumesc! Mulțumesc. Comisarul Navracici are competențe și în ce privește multilingvismul. Deci există competențe la nivelul Comisiei pentru multilingvism. Doamna Șoidrova. Děkuji za udělení slova. Já bych chtěla paní zpravodajce poděkovat, protože ta zpráva je... Vă mulțumesc. Aș dori să mulțumesc raportorului Jill Evans, deoarece avem un text excelent. Raportul vorbește foarte clar despre riscuri, dar și despre posibilități, deoarece putem să ne folosim de tehnologiile digitale pentru a avea o comunicare mai bună și, de asemenea, pentru a îmbunătăți situația limbilor minoritare și pentru a ajuta la studierea limbilor minoritare, la învățarea lor. Există și o propunere pentru ca unul din comisari să aibă acest portofoliu. De asemenea, se propun noi cercetări și o nouă platformă tehnologică, aspecte cu care sunt complet de acord. Trebuie de asemenea să subliniem că limbile reprezintă un instrument de comunicare și sunt de părere că avem nevoie de o lingua franca în Uniunea Europeană, avem nevoie de o limbă pe care să o folosim pentru comunicare și părerea mea este că va fi engleza, deoarece folosim engleza, avem deja o terminologie încetățenită, cred că putem susține această direcție, dar pe de altă parte, fiecare limbă reprezintă și cultura și mentalitatea de care este legată. Astfel că trebuie să protejăm limbile naționale, deoarece reflectă mentalitatea popoarelor. Dacă dorim să păstrăm biodiversitatea culturală a Europei, atunci trebuie să protejăm și diversitatea lingvistică. Altfel, Europa nu ar mai fi aceeași. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Boșco! Köszönöm szépen, és mivel elhangzott, hogy... Vă mulțumesc foarte mult. S-a afirmat că poate folosim mult prea des această lingua franca, așa că am, am decis să vorbesc în maghiară, limba mea maternă. Mă bucur raportul și sunt întru totul de acord cu conținutul său. Este extrem de important să abordăm această chestiune. Din câte am înțeles, domnul Tibor Navratic este responsabil pentru multilingvism și cabinetul său are angajați dedicați acestei chestiuni. Avem mai multe proiecte pe multilingvism în desfășurare și sper că acest raport ne va ajuta să punem mai mult accentul pe multilingvism. Este foarte important pentru limbile națiunilor mai mici să li se acorde importanța cuvenită în epoca digitală. Cred că aceste limbi, în calitate de limbi regionale, ar trebui să fie mai prezente în regiunile respective, în cadrul sistemului de învățământ. Este într-adevăr foarte important limbile folosite de comunități să își dea seama de importanța limbilor din aceeași regiune. Spre exemplu, eu venind din Ungaria, nu văd de ce ar fi important pentru mine să vorbesc galeza, dar există zone de coabitare lingvistică. Deci mă bucură programul de diversitate multilingvistică. Că, și mă bucur că avem un proiect prin care să permită tuturor să participe la crearea de legislație nouă, prin care să se sprijine folosirea de limbilor minoritare în epoca digitală. Și dacă încă nu v-ați alăturat proiectului, puteți să o faceți în continuare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Ghimeneș! Sí. Uh, bueno, yo lo que me ocurre es que soy muy poco romántica. Eu nu sunt foarte idealistă și romantică în privința multor lucruri, inclusiv în domeniul limbilor. Cred că trebuie protejate limbile minoritare prin protejarea persoanelor care le folosesc. Nu toată lumea vorbește limbile foarte des folosite, de exemplu engleza. Aș dori să spun uh, ceva care sper să se poată traduce adecvat, ce ne dă de gândit și anume uh, este o, o vorbă unui filozof faimos care spune că există un singur lucru mai rău ca o limbă să domine, și anume să nu domine niciuna. Mi se pare că am încheiat într-o notă un pic anticlimactică. Mulțumesc! Ja, vielen herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult! Luigi Morgano. Semplicemente volevo... Mulțumesc! Doream să aduc în discuție un singur lucru. Unele idei uh, s-au uh, repetat, dar uh, vreau să spun că problema este că în uh, odată ce va avea loc Brexit, este posibil să avem ca limbă oficială o limba unei țări care nu este parte din Uniune? Cred că trebuie să ne punem problema. Spande, eine spande? Da, <laughs> este o întrebare interesantă. Domnul Marinov. Изглежда стана задължително. Evident că putem să demonstrăm realitatea lingvistică, doresc să mă concentrez pe o problemă uh, care este mm, ușor diferită de ce se discută în raport, și anume limbile statelor membre care au aderat recent. Ce este important aici este să recunoaștem certificatele lingvistice. Unele administrații din unele state membre îngreunează procesul de recunoaștere a certificatelor. Există obstacole în această privință. Și alte state membre cu limbi uh, minoritare, cum spunem noi, nu dispun de structurile necesare pentru a asigura învățarea limbilor și educația cetățenilor lor în afara granițelor țării. Este prima dată când ne confruntăm cu situația în care sunt tineri în afara țării care învață limba statului în care se află. Dar nu le se garantează o educație lingvistică în limba lor maternă. Știm cu toții de Institutul Kyoto, de British Council și cred că statul membru în care locuiesc aceste persoane trebuie să se asigure cumva de educația lor lingvistică. Este o problemă care ne oferă diferite oportunități noi de care cred că ne putem folosi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Poate îmi permiteți să fac și eu o observație. Înainte de toate, mulțumesc foarte mult pentru acest raport uh, foarte binevenit și foarte reușit, iar discuția noastră demonstrează că este un subiect interesant. Mi-aș dori ca și instituțiile europene să conștientizeze existența acestei probleme și să o trateze mai serios decât până acum pentru că eu am trimis uh, recent o scrisoare foarte critică adresată Comisiei, pentru că în cel de-al șaselea an al programului Erasmus Plus, informațiile pe site-ul Comisiei Europene în cea mai mare parte sunt furnizate numai în engleză, atât în ce privește principalele direcții ale programului, cât și uh, alte informații. Uh, am văzut uh, câteva informații și în franceză, dar în ce privește limbile de uh, circulație mai restrânsă, ele nu se foloseau pe site-ul Comisiei. Deci în săptămânile următoare voi verifica dacă din acest punct de vedere s-a schimbat informația pe site pentru că noi trebuie să ne bazăm pe multilingvism și documentele să fie disponibile în toate cele 24 de limbi oficiale ale uh, Europei Unite, pentru că trebuie să ne îngrijim să nu dispară până la urmă limbile uh, mai mici, iar cetățenii să beneficieze uh, de informațiile pe care Uniunea Europeană le pune la dispoziție și în limba maternă. Deci chiar dacă vă mai fi nevoie de alte mesaje critice, le voi adresa Comisiei. Există însă și multe documente și multe e mail pe care și noi uh, le primim, în cel mai bun caz în trei limbi, dar nu există disponibile în 24 de limbi și cred că asta este o problemă. Mulțumesc foarte mult, doresc mult succes raportoarei. Da, cred că va fi un raport foarte bun pe care îl vom realiza și sper că uh, va avea și efectul scontat în practică. Aș întreba acum Comisia dacă dorește să intervină. Bine, atunci mulțumesc și îi voi da cuvântul din nou uh, lui Jill Evans uh, pentru a reacționa la ceea ce s-a spus aici. Thank you very much, Chair. I think all of the, the comments uh, reflect what... Mulțumesc foarte mult. Cred că toate observațiile arată că subiectul se bucură de mult interes și că are importanță considerabilă. Cred că putem să schimbăm lucrurile cu acest raport și cred că este important pentru Uniune în ansamblu. Când vine vorba de comunicare, nu se poate comunica eficient dacă nu vorbești aceeași limbă cu cei cu care dorești să comunici. Cred că este o problemă pentru întreaga Europa și pentru viitorul Europei. Mă încântă comentariile și reacțiile pe care le-am auzit și abia aștept uh, prima reuniune a raportorilor din umbră, dar le mulțumesc tuturor colegilor. Ja, vielen, vielen herzlich. Mulțumesc foarte mult. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor 10 aprilie, ora 14. Votul va avea loc pe 16 mai. Mulțumesc și trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, punctul 11, examinarea proiectului de aviz privind inițiativa cetățenească europeană. Raportor este domnul Giambaschi. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor 26 martie ora 12. Votul va avea loc pe 25 aprilie, iar comisia competentă în fond este comisia AFCO, care va vota pe 24 mai. i da cuvântul acum domnului Giambaschi pentru a ne prezenta raportul. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Inițiativa cetățenească europeană face parte din Tratatul de la Lisabona. Este un instrument de înnoire care va încuraja democrația directă la nivel internațional și în Uniunea Europeană. Principiul acestei inițiative este să ofere cetățenilor statelor membre posibilitatea inițiativei legislative indirecte. Mecanismul e foarte complicat și experiența de până acum arată că e nevoie de o reformare semnificativă a acestuia. Din fericire, în 2017, mulțumită activității comisarului uh, nostru uh, a Comisiei CULT și a Comisiei AFCO, am avut niște rezultate și am reușit să determinăm uh, Comisia să acționeze s-a ținut seama de rapoarte, studii, consultări cu persoanele, cu uh, actorii implicați și, uh, fără dubiu, propunerea revizuită a Comisiei ar putea rezolva unele probleme pe care le are inițiativa cetățen, cetățenească europeană. De exemplu, uh, vârsta mai fragedă de la care cetățenii pot participa la unele inițiative. Asta ar fi un semnal clar pentru tânăra generație care nu este foarte atrasă de procesul politic, ar fi un semnal că există modalități prin care ei pot fi incluși în acest proces. Totuși, trebuie să vă împărtășesc lipsa de satisfacție asupra faptului că există multe domenii în care nu uh, se oferă soluții în propunerea Comisiei. De exemplu, refuzul de a reduce uh, cerința numărului minim de state membre care se participă la inițiativă. Dar problema cea mai mare rămâne lipsa unui instrument specific prin care o inițiativă de succes se poate transforma într-o propunere uh, legală, legislativă a Comisiei. Articolul 5, alinatul 4 din Tratatul Uniunii Europene, chiar asta spune. Scopul este să avem inițiativă juridică o inițiativă legislativă care să fie propusă de comisie și să fie ori acceptată, ori respinsă de Consiliu și sau Parlament. Și numai patru inițiative cetățenești au ajuns în primul stadiu. Și de aceea este păcat că nu se face nicio astfel de referire în, uh, în propunerea comisiei. Uh, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și ne nerăbdător să colaborăm. Mulțumesc, domnule Giambanski. Dau cuvântul acum raportorilor din umbră și începem cu domnul Malinov. Maximum două minute. I mean, we should all welcome the first revision. Cred că ar trebui cu toții să salutăm această primă revizuire Uh, nu doar că sper, ci sunt sigur că vor exista și alte, la uh, a doua, a treia, a patra revizuire a acestei inițiative. Deci, haideți să o considerăm prima revizuire pozitivă, poate să nu avem așteptări prea mari, să nu ne așteptăm să fie prea radicală. Știm că Uniunea Europeană este o uniune de democrații, bazată pe principiul reprezentativ și știm că avem acest instrument care e cât se poate de aproape de ideea unei democrații directe, pe cât posibil. Susțin aceste schimbări pentru că ele reprezintă pași în direcția cea bună. Încă pot exista și revizuiri într-o direcție greșită, dar nu o să comentez pe uh, marginea acestora. Aș vrea să subliniez reducerea vârstei minime de la 18 la 16 ani pentru participare în proces. Dacă ne uităm dintr-un punct de vedere practic, din moment ce legislația în multe țări permite tinerilor să voteze de la vârsta de 18 ani, pentru unii tineri activi politic în uh, Europa, uh, li se va da o perioadă de 2 ani în care pot acționa doar la nivel european și poate că își vor aduce aminte de asta, că prima lor experiență politică e legată de chestiunile europene ceea ce într-adevăr o mișcare foarte bună. Though we can always criticize the proposal that it is not radical enough, that it is... Și în ce privește propunerea că, afirmația că propunerea nu e suficient de radicală, de curajoasă, dar avem o reducere a datelor personale pe care cetățenii trebuie să le ofere, avem un lucru foarte, foarte bun și anume participarea bazată pe naționalitate, nu pe naționalitate și reședință. Acestea sunt îmbunătățiri substanțiale ele vor, duce ca mai mul- vor face ca mai mulți oameni să se implice, vor fi lucrurile mai simple. Poate că, nu se vor, poate că schimbările nu sunt atât de curajoase, curajoase cum dorim, dar sunt în direcția cea bună și vor fi o bază pentru o viitoare revizuire care poate se va produce în câțiva ani. Mulțumesc foarte mult, doamna Liana Rodriguez. Thank you, Cher. Uh, I'm going to speak my mother language, Portuguese. Mulțumesc, voi vorbi în portugheză am vrea să profităm de această revizuire pentru că ea reprezintă un efort al Comisiei uh, pentru a schimba lucrurile. Această inițiativă în noua sa versiune este o îmbunătățire, o simplificare a procedurilor, dar ce mi se pare important este că există și o reducere a costurilor și o reducere a barierelor lingvistice de care s-a vorbit mai devreme. Această revizuire este urgentă pentru a permite succesul acestui instrument care are drept obiectiv fundamental participarea cetățenilor în viața politică a Uniunii Europene. Mi se pare de asemenea că este important să existe mai multă susținere tehnică și juridică pentru cetățeni în acest proces. Trebuie prelungite termenele legale, termenele pentru uh, primirea declarațiilor de susținere și, de asemenea, pentru uh, strângerea de semnături. Dar e vorba de o aplicare foarte puțin flexibilă a criteriilor de eligibilitate pentru această inițiativă. Există inițiative uh, care au fost în prima fază, au fost respinse din prima fază, din faza de înregistrare, respinse de către comisie și asta afectează cele două beneficii ale inițiativei, dezbaterea publică transfrontalieră și posibilitatea ca cetățenii să influențeze agenda Uniunii Europene. Ce este important aici este să examinăm propunerea Comisiei și să informăm uh, organizatorii în legătură cu aceste inițiative, dar Comisia până la urmă este destinatarul acestor inițiative. Deci e un pic de conflict de competențe, dacă vreți, aici. Odată ce am spus asta, această inițiativă trebuie întărită și promovată ca instrument uh, de democrație participativă în ochii cetățenilor. Această inițiativă trebuie să corespundă aspirațiilor concetățenilor noștri care doresc să participe direct la viața politică europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Liana. Mari Teres Jiménez. Sí. Bueno, lo primero de todo le quiero agradecer a mi colega. În primul rând, vreau să le mulțumesc colegilor mei pentru activitatea lor privind avizul. Lucrăm de mult timp pentru a ne asigura că inițiativa devine un instrument uh, democratic eficient pentru cetățeni. După cum știm, doar patru inițiative au reușit să strângă numărul necesar de semnături de un milion, ceea ce arată că trebuie să simplificăm procedura și să informăm mai bine cetățenii în ce privește posibilitățile de a participa la dezvoltarea Uniunii Europene. Mă bucur să aflu că propunerea Comisiei reflectă multe din sugestiile Parlamentului, cum ar fi vârsta minimă pentru a susține o inițiativă sau modificarea datei de începere pentru strângerea semnăturilor sau efectele pe care poate să le aibă inițiativa. Cred că sunt măsuri care reduc obstacolele cu care ne confruntăm când încercăm să folosim instrumentul. Mă scuzați? Sunt de acord cu colegul Dan Baschi când propune reducerea la 5 numărul de state membre reprezentate și cred că putem să ajungem la un compromis foarte bun aici. Aș dori să insist asupra importanței de a crea o strategie de comunicare mai bună pentru ca inițiativa să fie cu adevărat eficientă și să ducă la, um, la cetățeni mai activi în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Niriada. Ehm, Mulțumesc, doamnă președinte. Este foarte clar că um, Comisia trebuie să asculte cu mai mare atenție preocupările cetățenilor. Și dacă ne uităm la istoria Comisiei, uh, începește uh, schimbare la îndemnul cetățenilor, aici rezultatele sunt îngrozitoare. Dacă ne uităm la numărul de inițiative care au avut succes. Și mă oripilează faptul că în două de astfel de inițiative n-a existat niciun fel de acțiune. Deci se colectează milioane de semnături și nu se întâmplă nimic. Și este o pierdere de timp. Ce mesaj trimiți europenilor? Le spui, da, vrem să participăm uh, uh în proces democratic, uh, vrem să participați în proces democratic și pe aia nu faci nimic. Deci rezultate proaste, asta e tot ce s-a realizat. Deși este un instrument extraordinar pentru democrația participativă și mi se pare îngrozitor acest lucru. Vreau ca propunerea de regulament Mă, mă tem că propunerea de regulament va face și mai dificil uh, o inițiativă de succes și va da Comisiei uh, loc de manevră tehnică ca să introducă legislație împotriva acestor chestiuni care nu-i plac. În țări uh, în care nu ai populație foarte mare, țara mea are doar 5 milioane, de exemplu, e foarte dificil să mobilizezi foarte mulți oameni. Deci trebuie să ne gândim și la natura geografică a problemei. Sunt țări care nu vor avea populație foarte mare și aici ar putea să existe o problemă pentru inițiativele transfrontaliere unde ai nevoie de un milion de semnături. Dar vreau să subliniez că nu are niciun rost să uh, avem această inițiativă dacă după aceea nu se întâmplă nimic, după ce o, foarte mulți oameni semnează pentru anumite lucruri. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Jill Evans, vă rog. Mulțumesc, aș vrea să mulțumesc raportoarei, raportorului și să uh, repet ce au spus ceilalți colegi. Cred că uh, cetățenii au avut mari speranțe când s-a introdus această inițiativă. Unele grupuri și ONG-uri au fost foarte entuziasmate. Așadar, simplificarea cred că este absolut crucială, mai ales prin implicarea tinerilor și trebuie să ne gândim la orice metodă prin care să uh, încurajăm pe tineri să fie mai implicați. Orice astfel de metodă ar fi binevenită, pentru că am uh, oferit această posibilitate uh, pentru ca cetățenii să participe la munca Uniunii Europene, la funcționarea Uniunii Europene și trebuie să vedem cum putem să o transformăm în realitate, în mod eficient. Mulțumesc. Intervenție fără microfon. Intervenție fără microfon reprezentantul Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că ne-ați invitat și pentru că ne dați cuvântul. Mă numesc uh, Luc Bogert, sunt, uh, lucrez în unitatea responsabilă de acest dosar la Comisie. Mulțumim foarte mult pentru informare și pentru amendamentele, proiectele de amendamente pe care am putut să le, exam, am putut să le examinăm. Apreciez faptul că există o serie de îmbunătățiri în propunerea noastră. Mă bucur faptul că membrii au văzut acest lucru. Aș vrea să subliniez, dacă îmi permiteți, care a fost obiectivul revizuirii noastre. Principalele elemente ale propunerii Comisiei sunt să facem acest instrument mai accesibil, să fie mai ușor de utilizat pentru organizatori și susținători și al doilea obiectiv, să îi permitem să-și îndeplinească potențialul complet ca un instrument de dezbatere și de participare a cetățenilor la nivel european și pentru a aduce cetățenii mai aproape de Uniune. Ca să spun mai simplu, intenția Comisiei, și vreau să spunez acest lucru, vreau să subliniez că uh, Comisia care a îndeplinit acest lucru și anume că vrem să ne asigurăm că uh, un număr maxim de inițiative care ni se aduc în atenție pot fi înregistrate și, în al doilea rând, că au maxim de șanse să atingă cel puțin un milion de semnături. Și asta este, în mod clar, un lucru care, uh, în timpul Comisiei, s-a întâmplat. Ultimele 17 Uh, inițiative pe care am avut, doar două, dintre care una numită Stop Brexit, uh, cred că toată lumea poate accepta că nu putea Comisia să se ocupe de această inițiativă și să ofere legislație în această direcție. Deci Comisia cred că a dat dovadă de faptul că vrea să transforme inițiativa cetățenească într-un succes, dincolo chiar de propunerea actuală. Și sunt uh, recunoscător celor care au subliniat în primul rând perioada de 16, eh, eh, nivelul mm, limită de 16 ani eh, și au mm, menționat acest lucru. Dacă se menține pragul la 16 ani, asta ar fi un lucru care s-ar putea realiza. Apoi, să nu uităm că orice inițiativă are nevoie de câțiva ani pentru a se fructifica cel puțin 18 sau cel puțin 18 luni. Deci să zicem, dacă cineva a susținut o inițiativă la 16 ani, deci până când ea se transformă în acțiune, deja persoana respectivă are 18 ani. Așadar, încercăm să creștem numărul cetățenilor care ar putea influența agenda europeană cu vreo 10 milioane în plus. Apoi, am, uh, prevedem uh, să facem mai multe legătură cu fluxul de, informare, de informație prin aceste platforme colaborative. Mulțumim Parlamentului pentru proiectul pilot care ne-a permis să avem finanțarea pentru acest proiect și Sperăm ca la uh, zilele ECI, uh, pe, la care evident invităm pe toată lumea, e coorganizat cu Comitetul Economic Social, atunci vom lansa prima parte a platformei online, unde prevedem o discuție reală, unde cetățenii nu doar uh, vor face schimb de opinii, ci și se vor aduna cetățeni din șapte, minim șapte state membre, vor putea organiza campanii vor avea idei de finanțare, de stabilirea comunicării și așa mai departe. Așadar, sperăm că asta va da un impuls uh, uh, inițiativelor care vor fi înregistrate și uh, ca acestea să ajungă la un milion de semnături. De asemenea, și cred că asta n-a fost menționat, dar face parte din amendamente. Ce sugerăm este să introducem o registrare parțială. Din punct de vedere juridic, Comisia a făcut uh, acest lucru deja. Deci când considerăm că o inițiativă nu poate fi înregistrată complet, uh, ne uităm la ce parte din ea poate fi înregistrată. Uh, vrem, am făcut deja acest lucru informal, dar acum vrem să, să scriem acest lucru în lege. Și acum mă refer la un amendament specific pe care îl propuneți, și anume, când o inițiativă este trimisă spre înregistrare Comisiei și dacă Comisia consideră, după prima lectură, că ar putea fi motive care ar îngreuna procesul de înregistrare, atunci contactăm organizatorii într-o lună, îi informăm, mai au o lună să se gândească dacă vor să reformuleze inițiativa lor. E foarte clar că Comisia nu face ea redactarea textului, nu are niciun rol, dar le oferim uh, sfaturi în măsura în care putem uh, și în limita competențele noastre despre cum poate fi îmbunătățită inițiativa pentru a maximiza șansele de înregistrare. Asta am prevăzut deja și unul dintre amendamentele noastre spuneau că, uh, spun că ar putea să-și înregistreze măcar parțial inițiativa. Noi credem că asta ar crea mai multă neclaritate și ar adăuga un pas administrativ mai degrabă decât să simplifice procedura. Noi credem că putem mai degrabă să le retrimitem înapoi uh, spre reflexie și într-o perioadă totală de trei luni să avem o mai mare uh, claritate. Deci dacă o refuzăm sau o refuzăm parțial, ei întotdeauna au acces la tribunale. Și asta a fost foarte important, cum am văzut în cazuri anterioare. Vreau să subliniez că au fost șase cazuri care au ajuns în uh, fața curților de justiție. În două cazuri uh, s-a decis împotriva comisiei, în patru cazuri s-a confirmat evaluarea comisiei. Deci nu e ca și cum încercăm să manipulăm uh, lucrurile, ci încercăm să facem lucrurile cât mai corect. În cele două cazuri în care am greșit, am reînregistrat inițiativele așa cum ne-a instruit uh, Curtea de Justiție și din acest punct de vedere am respectat complet deciziile. Un alt element cheie, am prevăzut, și asta e menționat uh, la modul pozitiv, de asemenea, am prevăzut o perioadă de trei luni pentru organizatori în care ei să se pregătească de lansarea inițiative. O sugestie aici, uh, în comisie, să existe șase luni. Ar fi mai mult decât uh, e nevoie, probabil, pentru că ei deja în timpul perioadei de înregistrare se pregătesc. Nu există nicio cerere din partea părților uh, implicate să se extindă perioada la șase luni. perioada actuală are 21 de luni. Dacă mai adăugăm încă 3, ajungem la 2 ani. Deci vrem ca cetățenii care s-au implicat în acest lucru să nu vadă că procesul durează mai mult decât pot ei suporta. Și un comentariu final în legătură cu sistemul de colectare online. Un element cheie pentru noi, pentru a reduce povara asupra organizatorilor, pentru a permite cetățenilor acces mai uh, ușor și prevedem că asta va fi o îmbunătățire uh, majoră și apoi un ultim lucru despre responsabilitatea prin protecția datelor. Când vor folosi sistemul de colectare a datelor oferit de comisie începând cu 2020, ei nu vor avea niciun fel de responsabilitate juridică în ce privește colectarea datelor. Deci iar o reducere a poverii și asta merge în direcția unor amendamente pe care le-ați făcut. Filozofia noastră este să avem toate regulile de protecție a datelor în articolul 18 Asta face mai ușor pentru organizator să înțeleagă și pentru cetățean care sunt obligațiile. Dacă împărțim în mai multe articole, atunci riscul este ca cetățeanul obișnuit să fie un pic confuzat, pentru că poate nu e tot timpul obișnuit cu toate chestiunile juridice. Asta e ultimul meu comentariu. Scuze că am vorbit atât de mult, dar e prima și sper ultima mea intervenție pe acest dosar. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Cred că pe lângă întrebarea ce am putea îmbunătăți din punct de vedere organizatoric. Trebuie să găsim un răspuns ce se va întâmpla după aceea cu uh, inițiativele cetățenești care vor fi încununate de succes uh, se vor pierde undeva în nisip sau vom avea obligația să urmărim uh, care sunt consecințele. Asta nu înseamnă neapărat că trebuie să dăm curs solicitărilor, dar oricum, după ce se acceptă o asemenea inițiativă, cetățenii au dreptul să uh, se bucure de rezultate, să ne ocupăm de solicitarea lor și cred că acest lucru este important atât pentru Comisie cât și pentru Parlament și pentru Consiliu în calitate de colegiuitori. Pentru că dacă lucrurile până la urmă se pierd undeva, o asemenea inițiativă creează un puternic sentiment de frustrare și nici de cum nu ne va apropia pe cetățeni. Silvia, foarte scurt, două chestiuni. Prima, eu împărtășesc opinia că 5, nu 7 țări ar trebui să uh, susțină o platformă și de asemenea problemele legate de reședință, pentru că trebuie să simplificăm lucrurile. Dar există și trei uh, chestiuni politice. Cred că nu există uh, o trimitere clară pentru comisie în legătură cu consecințele, ce urmează după ce o inițiativă uh, este acceptată. Este nevoie, sigur, de uh, o perioadă de timp pentru tratarea respectivei inițiative. Dar uh, este planificată și eliminarea unui punct din articolul 15, conform căruia Comisia nu trebuie să mai explice ce măsuri dorește să ia. Eu cred că această prevedere trebuie să rămână în uh, regulament, pentru că dacă nu mai există o obligație pentru Comisie să spună ce intenționează să facă, nu e în regulă. Mulțumesc foarte mult. I-aș da cuvântul din nou colegului Giambaschi? Nu, nu doar dorește să intervină. Bun, în cazul acesta, în întâlnirea cu raportorii din umbră, toate celelalte lucruri urmează să fie clarificate. Amintesc, 26 martie, ora 12, spune președinta, termenul limită pentru depunerea amendamentelor doresc domnului Giambaschi mult succes în activitatea următoare și trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi în ședința deschisă. Verificăm uh, proiectul uh, unui aviz care se referă la importul de opere de artă. Santiago Fisas este raportor. 26 martie ora 16, termenul limită de depunere a amendamentelor. Pe 7 iunie vom uh, încheia uh, acest aviz prin vot. Comisiile INTA și IMCO sunt competente de fund. Santiago, ai cuvântul pentru a ne prezenta avizul pe care îl propui. Muchas gracias, eh, querida presidenta. Vă mulțumesc foarte mult. În calitate de raportor privind regulamentul uh, care reglementează portarea bunurilor culturale, mă bucur foarte mult să prezint uh, această propunere care are drept scop combaterea spălării de bani și sursele alternative de finanțare a terorismului prin intermediul bunurilor culturale. Cu atât mai mult în acest an 2018, care este anul patrimoniului cultural. În linii mari, textul inițial al Comisiei dorește să oprească importul pe teritoriul Uniunii a bunurilor uh, care au vechime mai mare, 250 de ani, care au fost exportate ilegal dintr-un stat terț. Se solicită o licență de import ca obligatorie pentru bunurile care prezintă un risc mai mare de distrugere, jefuire sau de comerț ilicit. Pentru celelalte bunuri care apar în anexă, se cere pur și simplu prezentarea unei declarații pe proprie răspundere din partea importatorului, care să afirme că bunurile au fost exportate legal din țara de origine. Propunerea inițială a Comisiei introduce o excepție de la obligația de a dovedi că bunurile au fost exportate în mod legal din țara de origine. În cazul în care țara de export este ultimul stat în care bunul pe teritoriul căruia bunul a rămas o perioadă și dacă statul respectiv este semnatar al Convenției UNESCO din 1970, se cere doar dovedirea exportului legal din țara de export și nu din țara de origine. Amendamentele pe care le propun țin cont de necesitatea de a împiedica finanțarea activităților ilicite fără a afecta în mod disproporționat comerțul licit de bunuri culturale. În primul rând, cred că ar trebui să se elimine obligația de a dovedi exportarea legală din țara de origine și cred că este suficient să se dovedească exportarea legală din țara de export. În unele cazuri este imposibil în practică să se dovedească originea bunului, fie din cauza lipsei documentației sau din cauza vechimii sale, iar în altele nu există regulamente corespunzătoare în țara de origine. În acest fel s-ar reduce și povara administrativă și s-ar simplifica povara sarcinii asupra operatorilor pieței. În plus, dacă ținem cont de punerea în aplicare inegală a Convenției UNESCO din 1970 între statele, în diversele state semnatare, putem să afirmăm că, de fapt, nu oferă niciun fel de garanție a protejării patrimoniului uh, statelor terțe. Astfel, cred că ar trebui să eliminăm această distinție între țările semnatare ale Convenției și țările care nu au semnat Convenția. Mai departe, privește pragul minim de 250 de ani vechime pentru toate categoriile de bunuri culturale din anexă, chiar dacă în propunerea inițial nu am considerat că ar trebui modificat, cred totuși că ar fi interesant să mărim acest prag la 500 de ani țin cont că bunurile care sunt care prezintă cel mai mare grad de risc, au o vechime mai mare de 500 de ani și în acest fel s reduce povara administrativă asupra agenților pieței și asupra autorităților vamale. Evident, fără a pune în pericol protecția bunurilor culturale afectate. În al treilea rând, ținând cont de faptul că în textul comisiei se ia în considerare o excepție de la sfera de aplicare a regulamentului și anume bunurile culturale care au uh, scop uh, cultural, științific sau educațional, cred că poate ar trebui incluse și activitățile de restaurare sub egida acestei excepții. În al patrulea rând, textul inițial al Comisiei consideră pentru ca un bun să poată fi exportat legal dintr-o țară de export, uh, o perioadă de o lună pentru a rămâne pe teritoriul unui stat. Cred că ar trebui să ținem cont de tipul bunurilor aici. Dar dacă se elimină cerința de a dovedi exportul legal din țară de origine, s-ar putea ajunge la o nesiguranță juridică. Astfel că aș dori ca această cerință de a rămâne în țara de export o anumită perioadă să fie de asemenea eliminată. În ce privește rolul experților culturali în cadrul autorităților vamale, doresc să subliniez acest aspect, deoarece ei pot să ofere informații suplimentare, pot să examineze fizic bunurile. Propun astfel, fiind dată natura bunurilor culturale și faptul că pot fi reținute o perioadă de autoritățile vamale, cred că trebuie să asigure condiții adecvate de depozitare în depozite arondate vămilor. Mai departe, încercând să ne adaptăm la noul sistem și să creăm sinergii între sistemele statelor membre și cele ale agenților afectați și ale autorităților vamale, doresc să se creeze puncte de informare și de contact în fiecare stat membru. În ultimul rând, cred că trebuie întărit rolul sistemelor digitale și folosirea de formulare electronice pentru a pregăti declarațiile importatorilor sau pentru a solicita licențe de import, care ar trebui să se înregistreze electronic. Ar trebui să dezvolte un sistem electronic care să fie pe deplin funcțional pentru schimbul de informații între autoritățile statelor membre, cu scopul de a duce la eliminarea riscului de a se folosi alternative. Și nu trebuie să uităm că obiectivul propunerii nu este doar de a proteja bunurile culturale, ci și de a combate traficul ilicit de bunuri culturale care finanțează activități teroriste. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Sper că dezbaterea va fi una productivă și că vom putea cu toții să colaborăm pentru a atinge acest obiectiv dublu de a combate finanțarea care este întotdeauna ilegală, a terorismului și de a proteja patrimoniul cultural. Mulțumesc! Ja, vielen herzlichen Dank, Santiago. Luigi Morgano, bitte. Mulțumesc, Santiago. Luigi Morgano, te rog. <clears throat> a nume del mio gruppo politico, ovviamente, mi asocio. Vă mulțumesc. În numele grupului meu, evident că sunt de acord cu ideile expuse de raportor. Trebuie să analizăm esența chestiunii și am mai multe comentarii de făcut. Cred că problema este mai complexă decât a fost uh, prezentată până acum, așa că voi încerca să rezum punctele esențiale. După cum afirmă raportul, este necesar și urgent să adoptăm măsuri eficiente pe teritoriul Uniunii Europene pentru a stopa importul ilegal de bunuri culturale, inclusiv contrabanda cu obiecte de antichitate care sunt folosite pentru a finanța activități teroriste, printre altele. Avem nevoie de organe specializate care să fie dedicate acestui domeniu. Și pentru a fi mai explicit, ar trebui chiar să suspendăm sau să oprim comerțul dacă sunt implicate țări aflate în război. Este foarte important să se întâmple acest lucru, ținând cont că suntem Comisia pentru Cultură. Trebuie să subliniem lucrurile care ne interesează în mod deosebit. Cred că esențial este să nu să nu um, stricăm în niciun fel artefactele cu care lucrăm, lucru care este adus în discuție destul de des aici. De asemenea, trebuie să fim atenți că în 2018, în anul patrimoniului cultural, ne a, implicăm și noi. În ce privește propunerea în sine, doresc să critic activitatea Comisiei De ce privește propunerea raportorului, în primul rând sunt de acord cu propunerea de a avea o procedură computerizată prin care să se poată interacționa online între autoritățile culturale sau cu a, agențiile pe piață. Sunt de acord și cu campania de conștientizare, în special în rândul cumpărătorilor. Sunt mai multe aspecte care țin de birourile de informare și așa mai departe. Raportorul reiterează necesitatea de am face mai mult decât este prevăzut în propunerea Comisiei, spre exemplu articolul 4 și, a, și analiza țările care sunt semnatare ale Convenției UNESCO. Mă îngrijorează un pic acest aspect, deoarece nu mai trebuie să identificăm țara de origine în acest fel, deci renunțăm la principiul țării de origine. În primul rând, sunt 134 de state semnatare ale Convenției UNESCO Problema este pentru câte dintre aceste state nu vom mai face această verificare, ce este just și ce încercăm să evităm. Cred că, de fapt, trebuie să procedăm invers. În noua legislație trebuie să includem țara de origine, ceea ce este coroborat cu Convenția UNESCO. Dacă nu ne referim la Convenția UNESCO, înseamnă că nu dorim să păstrăm acest principiu, ceea ce este contradictoriu. Cred că principala problemă reprezintă bunurile culturale și articolul 2. Noi avem uh, competență partajată cu INTE și INCO. Uh, doresc să mai uh, spun câteva cuvinte. În definiție se menționează pragul minim de 250 de ani, iar raportorul spune că ia în considerare 500 de ani ca prag, iar noi nu suntem deloc de acord. Acest număr, 500 de ani, nu a mai apărut niciodată până acum, nu este folosit în drept criteriu pentru definirea bunurilor culturale. Vom uh, introduce amendamente în această privință. Ne vor referi la Convenția de la Haga pentru protejarea bunurilor culturale, care intră în conflict cu articolul 1. Convenția prevede modalități de a împiedica comerțul ilicit și transferul de bunuri. Este referiri la bunuri furate, bunuri obținute ilicit, și se menționează 50, 70 și 90 de ani. Avem o altă prevedere care stabilește sfera de aplicare ca fiind sub 100 de ani. Este singurul aspect asupra căruia putem să cădem de acord. Dacă folosim 250 de ani ca prag, atunci um, muzica înregistrată, înregistrările muzicale, timbrele și așa mai departe, nu sunt deloc incluse. Mă apropii de final. Avem nevoie de un obiectiv politic aici. Cred că obiectivul comisiei noastre, și am fost foarte generos aici, ați, am fost foarte generos și, termină președinte, ați vorbit mai mult decât raportorul. Mulțumesc, Petra, și mulțumesc, Santiago, pentru prezentarea raportului. Nu este prima dată când uh, dezbatem această chestiune dificilă și dorim chiar să o rezolvăm. Toate celelalte idei vinculate se leagă și de combaterea terorismului și prevenirea distrugerii obiectelor de artă în diferite state. Știm că este vorba și de a neglija diversitatea culturală și de a fi interesați doar de câștiguri. Și că lipsește dedicarea către artă. Cred că noi, ca legislatori europeni, trebuie să fim foarte atenți, deoarece aici avem de-a face cu statul de drept și cu valorile noastre esențiale. Cred că este vorba de responsabilitate politică. Deoarece piața obiectelor de artă este folosită greșit și dacă nu suntem vigilenți, ajungem să avem o problemă foarte mare pe teritoriul Uniunii. Deoarece stă și noi parte a acestei afaceri de folosire, de utilizare greșită a obiectelor de artă. Am vorbit deja de principiul țării de origine și de Convenția UNESCO, așa că voi trece acum la amendamente. Îi mulțumesc din nou lui Santiago și cred că chiar și ținând cont de alegerile din uh, viitorul apropiat, este important să avem reguli foarte clare privind piața de artă. Mulțumesc! Vielen herzlichen Dank! Mulțumesc foarte mult! Silvia! Allora, ringrazio molto un il collega Fisa, sei molto veloce. Vă mulțumesc foarte mult! Voi fi foarte succintă. Am doar câteva îngrijorări pe care doresc să le menționez. În propunerea de regulament a Comisiei, cred că este o suprapunere între harmonizarea rolurilor de import în general și um, chestiunea mai specifică a, potențial, a potențialului de a folosi obiectele în scopuri ilicite și de a avea de-a face cu comerț ilicit. Sunt de acord cu pragul de cu domnul Morgan, când vorbește de 250 de ani, nu apare nicăieri o perioadă mai lungă, nicio convenție internațională. Cred că în ce privește regulamentul, putem să fim destul de specifici și momentan nu avem nicio trimitere. Avem un singur regulament în urma conflictelor din Siria și din Irak. În privința țărilor aflate în conflict, comisarii au decis deja și Parlamentul să de acord să se impună un moratorium asupra importului de obiecte de acolo. Dar această idee de conflict nu este abordată. Deci avem astfel o lacună în propunerea Comisiei pe care cred că putem să o suplinim. S-a discutat de vămi, dar nu și de importanța formării. Sunt de acord cu raportorul aici, dar nu se vorbește de legătura din multe state, cum este în statul meu, dintre vămi și autoritățile culturale autoritățile culturale nu apar deloc menționate. Cred de asemenea că este necesar ca statele membre să aibă comunități specializate pentru ca informația să circule mai bine privind investigațiile și să putem avea intervenții comune, lucruri care nu sunt menționate. Mulțumesc! Zabine Ferhain, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc lui Santiago pentru acest proiect de raport care eh, cu siguranță eh, va putea să mai sufere unele modificări în baza amendamentelor, pentru că trebuie până la urmă să stăvilim importul ilegal de bunuri culturale în Uniunea Europeană. Este vorba de importuri Aici uh, s-au mai făcut și confuzii legate de exportul. Din, pentru exportul din Uniunea Europeană avem reguli foarte clare. Noi trebuie să acoperim o lacună legislativă pentru importul operelor de artă în Uniunea Europeană. Dar nu trebuie să complicăm foarte mult uh, activitatea cu operele de artă, pentru că nu trebuie până la urmă să complicăm comerțul cu operele de artă să, până a, la a crea probleme enorme. Dar mai ales în regiunile de conflict trebuie să fie stăvilit exportul ilegal de uh, opere de artă care nu trebuie să fie importate ilegal în Uniunea Europeană, pentru că este clar că un export ilegal din alte țări, din regiunile de conflict, nu trebuie să ajungă la noi. Dacă este vorba despre un export legal, nu putem eh, să ne opunem chiar dacă provin din zone de conflict. Este important important ca operele de artă să nu uh, fie traficate ilegal. Deci, uh, este vorba de principiul țării de export, dar nu, uh, nu mai trebuie să fie verificată legalitatea exportului practicat iar în zonele de conflict ar trebui să solicităm documente uh, care să certifice exportul legal. În situații normale, așa cum a propus Santiago, uh, ar fi suficient principiul țării de export. Mulțumesc foarte mult. Aș întreba acum Comisia dacă dorește să se pronunțe. Da? Vă rog. Thank you very much, Chair. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Câteva cuvinte de răspuns. Salutăm o apreciere pozitivă a propunerii pe care Comisia a făcut-o. Sunt două chestiuni care eh, pot să creeze unele preocupări Uh, discuția legată de 250 de ani sau de 500 de ani minim. Aici uh, trebuie să ne gândim la nevoia de a proteja patrimoniul cultural, dar uh, până la urmă să nu creăm situații și poveri administrative foarte mari. Eu cred că un minim de 250 de ani este o soluție adecvată care se bazează și pe soluții practicate în alte regiuni din lume în legătură cu dezbaterea legată de țările de export, de proveniența operelor, da, trebuie să protejăm, sigur, interesele țării sursă. Uh, și din acest punct de vedere să luăm măsuri, să nu creăm situații în care să fie facil să se uh, evite uh, regulile. Deci, uh, și noi suntem pregătiți să contribuim la această discuție din punct de vedere tehnic și politic. Mulțumesc! Mulțumesc încă o dată, Santiago. Da, escuchado. Vă mulțumesc. Am ascultat cu multă atenție propunerea, propunerile colegilor mei. Evident că atunci când m-am referit la 500 de ani, am încercat, de fapt să spun uh, că ar trebui să analizăm această idee. Nu este o propunere foarte fermă. Pot fi 250, 500, 100. Ce ne interesează aici este că nu ne ocupăm neapărat de importarea oricărui bun cultural în Uniunea Europeană, ci a ne asigura că bunurile respective să nu fie folosite pentru activități ilicite și finanțarea terorismului și de obicei nu se folosesc timbre pentru a finanța activitățile teroriste. Se folosesc uh, antichități uh, din uh, țări aflate în conflict, care în general au mai mult de 500 de ani vechime. Dar nu doresc să insist foarte mult uh, asupra propunerii cu 500 de ani. Ceea ce este cert este că trebuie să acționăm pentru a bloca exporturile din țările aflate în conflict, în război. Este un aspect important pe care trebuie să-l analizăm. Doresc să subliniez, să insist mult asupra unui lucru care a fost menționat și de Sabin, și anume a nu complica importurile legale. M-am întâlnit cu multe asociații de comercianți din domeniul antichităților și așa mai departe, spre exemplu cu um, comercianți de monede vechi din Germania, care mi-au împărtășit problemele lor. Trebuie să încercăm să combatem importarea ilicită și cea destinată finanțării activităților teroriste, dar trebuie să găsim un echilibru între aceasta și a nu pune obstacole în calea comerțului licit și să nu ducem la o creștere a costului importurilor. Sunt de asemenea de acord, ceea ce am mai afirmat, că trebuie să existe cooperare între autoritățile vamale și autoritățile culturale din diferitele state. Și de asemenea trebuie să existe o formare din partea experților vamali și o inițiativă de a, de a ridica nivelul de conștientizare în rândul publicului și sunt dispus să dezbat toate aceste subiecte, să le discut cu colegii mei și sper să ajungem la o soluție care să ne mulțumească. Cred că trebuie să găsim echilibrul între a combate traficul ilicit și a nu un obstacol în calea traficului ilicit. Mulțumesc foarte mult. Cred că discuția a demonstrat că este vorba despre un dosar deosebit de important. Trebuie să păstrăm un bun echilibru, să împiedicăm importul ilicit în același timp însă să nu uh, punem piedici comerțului uh, cu opere de artă, creând uh, complicații birocratice suplimentare. Sunt convins că raportorul împreună raportorii din umbră vor găsi o soluție fericită. Vă doresc mult succes. 26 martie, ora 16, termenul de depunere a amendamentelor și pe 16 iunie votul în comisie. Încheiem aici ședința noastră publică. Mai avem un punct pe ordinea de zi care se va discuta cu ușile închise. Îi invit pe toți cei care uh, nu au dreptul să participe la o ședință în camera să părăsească sala și vă rog și să opriți difuzarea pe internet.